Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Repet rugămintea de a lua loc, doamnelor și domnilor. Reluăm ședința. Bitte nehmen Sie doch Ihre Plätze wieder ein. Vă rog să luați loc. Trecem la cel de-al doilea tur de scrutin nu am primit niciun fel de nouă candidatură pentru cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea președintelui Parlamentului European, conform regulamentului. Mi s-a comunicat faptul că toate candidaturile primului tur de scrutin rămân valabile pentru cel de-al doilea tur de scrutin. Deci îi rog pe ușier să repartizeze acum din nou biletele de vot. Le bulletins du vote. Vă rog să distribuiți buletinele de vot. Cunoașteți procedura. Îi rog să ia loc și pe cei care urmează să numere voturile. Vor fi aceiași eh, ca în primul tur de scrutin și dați-mi un semn în momentul în care ați ajuns la locurile dumneavoastră. Știu că la litera S este domnul Hăcmark, dar nu-l văd prezent în sală. Unde este? Domnule Hăcmark. Sunt alle Zähler în ihren Plätzen? Toți cei care urmează să numere voturile se află la locurile domnilor lor. Se pare că nimeni nu ascultă ceea ce spun. S-a deschis turul de scrutin. Sunt alle da. Heila este da. Toată lumea e prezentă. Oh, Frau Dotz este da. Doamna Dotz este aici. Da, se pare că toți sunt aici. Doamna Dotz a venit chiar însoțită de bebeluș. Vă întreb dacă toți deputații au votat. Mai dorește cineva să voteze? Ich wiederhole meine Frage. Repet întrebarea mea. Toți deputații și-au exprimat votul. Dann gebt mir ein Signal, wenn ihr fertig seid, ja? Dacă nu s-au încheiat, dați-mi un semnal în momentul în care uh, veți încheia votul. Ok, ich darf, uh, der Kollege möchte noch abstimmen. Mai avem un coleg care dorește să voteze. Mai întreb o dată, vă rog, puteți să mă urmăriți. Toți deputații și-au exprimat votul. Bun, în cazul acesta continuăm acest tur de scrutin. Pentru a treia oară. A votat toată lumea? Se mai află cineva în sală care nu a votat? În cazul acesta, acest tur de scrutin s-a încheiat în uh, spațiul R11. Uh, se vor deplasa toți cei care vor număra voturile, ședința se suspendă și în momentul în care veți auzi clopot,